Termenul limită pentru amendamente este luni 7 martie, ora 19. Votul se va ține tot miercuri 9 martie la ora 12 și 30 de minute. După cum ați auzit și ați văzut, aceste anunțuri sunt aceleași pentru anii 2012 și 2013, aceeași procedură. Anunțul următor. Domnul Joe Higgins și domnul Alan Kevin m-au informat în scris în legătură cu expirarea mandatelor lor ca membri ai Parlamentului European ca urmare a alegerii lor în Parlamentul irlandez. Parlamentul European acceptă această informare și în conformitate cu aliniatul corespunzător din uh, regulamentele referitoare la alegerea